that uh, Geoffrey cannot... Totdeauna mă bucur când văd că Geoffrey nu mai are răbdare să aștepte să începem, să vadă ultimele evoluții. So, ladies and gentlemen, let's start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Haideți să trecem acum la punctul sau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 Domnule raportor, doriți să mai luați cuvântul, domnule Peterle? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că am reușit să ajungem la un acord privind poziția reflectată și pe lista de vot. Aș vrea să vă spun că nu susțin niciun fel de amendamente noi. Cred că în ceea ce privește așa numitele comfort women, a fost destul de clar ce a făcut premierul Abe recent, când a făcut o declarație pe această temă. Cred că nu este necesar să comentăm noi una din declarațiile premierului japonez și v-aș sugera să urmăm poziția stabilită ca să uh, orientăm acest raport spre viitor și nu să uh, tratăm chestiuni nerezolvate din trecut. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Mulțumesc! Wir fangen dann an. Haideți să începem. 13. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva abțineri se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru și 30. 42 și 30 împreună pentru, împotriva abțineri se respinge, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 este caduc. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 1, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum electronic întregul text. S-a deschis votul. You don't. I have one. one. You're in favor? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă cu 47 la 0 cu 9 abțineri. Felicitări raportorului! Trecem acum la acordul cadru între Uniunea Europeană și Georgia. Vot electronic, s-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a votul. Congratulations to the rapporteur. Also ich muss vorstellen, die deci acest rezultat e mult mai bun decât și cel din Crimea. Se adoptă în unanimitate. Felicitări! Felicitări, domnule Lizec. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 12. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba de cazul Magnitsky. Mai aveți observații de făcut? Doamna raportor, nu, nu este cazul. Amendamentul 1 pentru,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 10 două părți, cine pentru prima parte, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua, pentru împotriva abțineri se respinge. 11, un amendament lingvistic, nu trebuie votat, trecem la 12, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 48. 49. Colegul Protasievici ne-a a lucrat foarte mult. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Este Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 53 pentru, un vot împotrivă, două abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului, doamna Oiuland. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. ONU, raportor este Graf Lambdorf. Este, sunteți aici? Are treabă prin altă parte. Cine îl reprezintă? Doamna Neitz? Înțeleg că domnul Lambsdorff este cu noi în spirit și trecem la compromisul A pentru împotriva abțineri. Se adoptă 11 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 13 pentru. Să verificăm 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cine a cerut verificarea? Bună dimineața! Se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Socialiștii încă nu au votat. Ce-ți, ce-ți spun în dormitor nu trebuie să devină public. Treizeci la 21 se adoptă. Și iată că e clar când ne bucurăm de două ori.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 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge,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 Partea a doua, pentru împotrivă, abțineri se respinge. 45, partea întâi. Partea a doua, pentru împotrivă, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, trecem la 55 partea a doua. Vezi dafür? Cine-i pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I, pe împotrivă, abțineri se adoptă, 59 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Comentariu din sală fără microfon. Am votat și am votat pentru. Trebuie să verificăm 64 acum. Yes, geschlossen. Se închide votul. Cu 35 la 21 se adoptă. Acum 65 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Liberalii au votat pentru, nu? Cu da, nu sau cum? Cu poate. 66. Die Abstimmung ist... 66. Se închide votul la 66.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 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm dacă vreți. Fie dafür. Nu? Bine, 4 pentru, împotriva. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă DV1 pentru, nu este acoperit, DV2 pentru, grupul meu are o opinie destul de diferită pe anumite amendamente. DV2, cine i pentru? împotriva abțineri se adoptă. DV6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV9 pentru, împotriva abțineri se respinge. DV11 pentru, împotriva. Liberalii nu mai votează deloc, nu? DV11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm. Nächsten whisky gibt der Kollege Peterle. Domnul Peterle ne dă un whisky după aceea. DV11. S-a închis votul și 36 la 21 se adoptă. DV12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. DV13 în două părți. Cine e pentru prima parte? Împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV16 pentru, împotriva, abțineri... Uh, DV16, cine pentru? Împotrivă. Ba da, se adoptă. DV17 pentru, împotrivă, împotrivă se respinge. DV17 verificăm. Catalina. Die Abstimmung ist geschlossen. închis votul. 21 la 36. Respins. DV19 pentru. Împotriva abține se adoptă. DV21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votul final s-a deschis votul. Wir damit zum Tagesordnungspunkt 4. Și trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi atunci. 46 pentru, 7 împotrivă. Felicitări. Wir kommen damit äh, zum äh, Antrag. Trecem acum la încheierea unui protocol la acordul de stabilizare și asociere cu Muntenegru. Punctul 14. Electronische Abstimmung eröffnet. S-a deschis votul electronic. Abstimmung S-a închis votul. Și 49.00, deci se adoptă felicitări și către prietenii noștri croați. Trecem mai departe la punctul 15 de pe ordinea de zi. Iran, recomandare adresată Consiliului, amendamentul 42, cine i pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 43 pentru, Împotriva abțineri, se verifică. Uh, yes, you have, uh, yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Douăzeci șase la douăzeci șase se respinge. 44. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45. Pentru, 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Majoritatea acestei comisii văd că a semnat deja și de fapt despre ce e vorba acum. S-a închis votul.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 Verstehe ich nicht. 48 dafür. 48 pentru, împotriva, abține, se respinge. 49 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. sollte doch vorbereitet sein. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. s votul. Douăzeci și șapte la douăzeci și cinci se adoptă. 49, ja. 50 dafür. 50 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Die Abstimmung ist geschlossen. Sanki votul și se adoptă felicit pentru adoptarea amendamentului uh, acesta pe delegația pentru negocierile cu Iran. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 27 la 26 se adoptă. Hmm? Compromis 1. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pardon, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Geschlossen. S-a închis votul. Și 27 la 25 se adoptă. Trecem mai departe la 107. Mă întreb ce fel de compromisuri sunt acestea care au vot diferență. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se, respin, se adoptă, spune președintele, sau se respinge. Verificăm 112. geschlossen. S-a închis votul. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 114, nu, 122, pardon, pentru, împotriva abțineri Douăzeci și doi. Fără amendamentul oral. Votăm 122, așa cum e, fără amendament. S-a deschis votul. Și s-a închis. 12 la 40 se respinge. 124. Acum cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Domnul Chelam. Mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că amendamentul 140 nu este acoperit de compromisul 7. Am vrea să vă rugăm să-l votăm separat. 140. Doamna raportor, aveți probleme cu aceasta? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. 140 e acoperit de compromis. Dar acest amendament se referă la execuții, dar mai există și alte amendamente cu diferite cifre în ele, în ceea ce privește cifra execuțiilor din Iran și compromisul vorbește de o cifră foarte ridicată de execuții, pentru că nu avem cifre de încredere în legătură cu numărul de execuții. Avem de aceea formularea un număr mare. Nu trebuie să votăm acum cifrele domnului Chelam, pentru că altfel trebuie să votăm și pe celelalte. Mulțumesc! Eh, Domnule președinte, în conformitate cu lista pe care ne-a dat-o secretariatul, nu avem în amendamentul de compromis așa ceva. E foarte clar că nu este acoperit amendamentul și nu este în compromis, deci trebuie votat. Frau Moniz, Doamnă Muniz, da? Mulțumesc. Da, eu cred că e o greșeală în lista de votare. 140 este în listă, conținutul este în, uh, acoperit în compromis, deci cred că e o greșeală pe listă. Nu se vede aici pe listă acest lucru, e o eroare. Dar dacă citiți conținutul, atunci veți vedea că uh, Ceea ce am spus eu este adevărat. Compromisul vorbește de un număr mare de execuții și la 140 se vorbește de 650 de execuții și, și 20, 127 despre 657, 129 vorbește de 500 de execuții, deci cel mai bine ar fi să avem uh, formularea un număr mare pentru ca să evităm dar este doar uh, o greșeală pe, pe listă, deci cred că e în regulă. Domnule Chelam, mai doriți să spuneți ceva? Da, mulțumesc. Nu sunt de acord cu raportoarea, pentru că sensul acestui amendament este tocmai să exprimăm faptul că compromisul cere autorităților să ne dea cifre exacte și să aibă grijă de, să vadă ce se întâmplă cu numărul acesta ridicat. Ceea ce se întâmplă este că trebuie să vorbim de numărul persoanelor executate, deci cerem vot separat, insist. Există o posibilitate, deci, pentru că există mai multe conținuturi suplimentare aici. Problema Amnesty International, United Nations, expresses alarm, e altceva decât concern. Deci, pentru PPE este posibil la, să lăsăm uh, high number, așa cum scrie în uh, compromis, dar poate să se folosească alt limbaj, expresses alarm, având în vedere cu cifrele din partea Amnesty International și United Nations. Deci, în ultima frază este diferit. Putem să urmăm însă raportoarea în ceea ce privește cifre, dar în ceea ce privește conținutul să mai votăm o dată separat. Sunteți de acord? Cred că aceasta ar fi o soluție corectă și mi se pare bună. Da, doamna Muniz, vă rog, în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc pentru această propunere. Putem să înlocuim acest compromis pentru că scrie clar Continued Grave Concern. Am putea să scriem așa. Își exprimă îngrijorarea puternică sau ceea ce scrie deja în compromis, nu? Acesta a fost compromisul meu. Dar ultima frază nu este asigurată de compromis, nu este acoperită. Deci eu zic să încercăm acum să luăm formularea, o cifră mare sau great number sau ce scrie high number și să preluăm această formulare, să preluăm cifrele din amendamentul domnului Chelam și să votăm uh, pe ceea ce este diferit în text și amendamentul de compromis și adaptăm după aceea formularea. Sunteți de acord? Cine este în acest sens pentru propunerea făcută? Deci cine e pentru amendamentul Chelam? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Verificăm dacă câteodată raportorul ar trebui să fie mai drăguț și cu alții. No, no, sorry, I've made a mistake. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se adoptă. Fără cifre în el. Compromisul 9. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă amendamentul 156 pentru, împotrivă, nu, 145, aceeași problemă, nu? PP-ul nu acceptă faptul că este acoperit de compromis acest amendament. It's not covered. It's was anderes. It's not covered. We have to vote about. Este acoperit. Deci trebuie să votăm 145. Doamnă Muniz. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu văd nicio problemă în a vota așa. Am putea să votăm chiar totul, de fapt. Ne-am pus de acord pe anumite compromisuri cu PP-ul și cu celelalte grupuri, dar aici, pe lista de votare care a fost pregătită de către secretariat, vedem scrie cade dacă compromisul nou este adoptat. Deci dacă compromisul nou a fost adoptat, cade. Deci a fost adoptat. Deci cade. Nu, nu putem să decidem acum pur și simplu ce este acoperit de ce acum. Bine, aceasta este o listă care va trebui să fie pregătită de către secretariat în acest sens și președintele decide. Aici scrie cere Iranului să dea uh, voie să intre în țară raportorului special din partea Națiunilor Unite, care nu este acoperit de către compromis. Deci nu înțeleg de ce suntem împotriva faptului ca raportorul special uh, pentru drepturile omului din partea ONU să aibă dreptul de intrare. Domnul Salafranca dorește să ia cuvântul. Da, domnule președinte. Secretariatul a scris un mail către grup și a spus că acesta nu este acoperit de compromis și că trebuie să votăm. De aceea, eu aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să fim mai serioși în ceea ce privește lucrurile care s-au uh, transmis secretariatul. A fost o greșeală, nu este acoperit, dar, domnule președinte, haideți să, ținem, uh, să ne ținem de reguli și să ne ținem de ceea ce ne-a indicat secretariatul. Eu zic că trebuie votat de aceea. Aici scrie foarte clar în raport, în la compromis, la amendamentul de compromis, uh, cere Uniunii Europene să susțină activitatea raportului special pentru, de la ONU pentru drepturile omului în Iran și acesta nu acoperă amendamentul PPE. E foarte simplu. Putem să punem acest lucru ca a doua parte a propoziției. Propunerea PPE, dacă am înțeles eu corect, cere Uniunii Europene să susțină uh, activitatea raportorului uh, ONU pentru drepturile omului din Iran și cere Iranului să dea o viză de intrare în uh, țară imediat pentru raportorul acesta. Aceasta este propunerea PPE-ului, dacă am înțeles corect. Am putea accepta aceasta ca propunere? Da, bine, vă mulțumesc. Atunci votăm așa amendamentul 1, 4, 145, pardon. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? și se adoptă astfel. 156 acum pentru, împotrivă, abțineri. 156. Vot electronic. Das ist schwach. Das ist wirklich schwach. Ja intervenir Nein, es ist zu spät. Ist mit 28 zu 27. 28 la 27 se adoptă. Trecem la, mai departe la 124 a fost adoptat? Nu. Haideți să votăm 157 atunci. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 157. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 169 acum pentru 169 cine pentru? Nu, i-a acoperit bine. 170 pentru împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru împotriva abțineri se adoptă. 100 75 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 176 pentru, împotriva, abțineri, 175 dori să-l verificăm, bine, îl verificăm. Die Abstimmung închis votul. și 27 la 29 se respinge. Trecem acum la 167, 76, îmi cer scuze, pentru împotrivă, abțineri, se verifică 176. Abstimmung ist geschlossen. votul. 25 la 30 se respinge. 178 pentru, nu, 177, pardon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, Belder îl bate pe Kronberg, deci 12 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge 13 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge 14 pentru, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se verifică. Die Abstimmung ist. S-a închis votul. 30 la 26 se adoptă. 15 a fost adoptat? Bun, atunci nu mai votăm decât partea a doua de la 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 20. Nu. Votăm sau nu? 20. Pentru? Împotrivă. Verificăm. Se închide votul și se adoptă cu 29 la 26. Trecem mai departe la 21, care s-a rezolvat de fapt deja și cred că și următorul la fel. 23 atunci, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și 31 la 25 se adoptă.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 33 e rezolvat, 36 atunci pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Da, cu mare plăcere. Verificăm 36. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 26 la 31 se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1 pentru, verificăm, 41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 Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht ist mit 25 zu 3. Se adaptă cu 25 la 30, de fapt se respinge cu 25 la 30. Mr. Schake? Doamna Schake. Doamna Schake, doriți să luați cuvântul? I wanted to make a point when we started live editing uh, amendments Vreau să vorbesc despre editarea eh, uh, eh, amendamentelor în timpul votului. Aceste uh, rezoluții sunt uh, influențează foarte mulți uh, oameni uh, în lume și uh, am făcut parte din uh, grupul care a redactat uh, aceste amendamente. Cred că suntem practic incapabili să uh, cădem de acord asupra unei declarații privind Iranul și uh, e vorba de probleme serioase. Iran, uh, Siria, am făcut propuneri privind felul în care ONU poate să aibă o abordare constructivă și mă depășește de ce PPE-ul negociază și apoi face ce face. Aș dori o explicație pentru că cred că este un semnal foarte prost într-un moment prost ales. Je n'ai pas, je n'ai pas une réponse à sa question. Je... N-am uh, un răspuns la această întrebare. Am o explicație personală de dat. Printre altele, e vorba de amendamentul Lösing Ernst. Din câte știu eu, Iranul nu se află în Orientul apropiat. Însă, chestiunea unei uh, zone fără energie nucleară și o zonă din Orientul apropiat să fie menționată în text în mod convențional în legătură cu Iranul, nu cred că este corect. De aceea vreau să spun clar că um, este vorba aici de treburi care nu au legătură cu uh, soluția pentru Iran. Și mă tem îmi pare rău că acest amendament uh, GUE a fost, amenda a fost adoptat. Asta e explicația mea personală ca președinte. Și din acest motiv eu am votat împotrivă. Și asta ar fi trebuit să știți, ar fi trebuit să știe lumea, s-ar fi votat mai mulți împotrivă dacă v-ați fi uh, străduit puțin și am fi putut găsi un compromis aici. O, vă rog. that debate because we could all put our own N-am să contribui, n-am să redeschid uh, discuția pentru că fiecare avem câte un punct de vedere. În comisie n-am reușit să ne punem de acord dacă raportorul și raportorii din umbră s-ar putea întâlni și să ar putea să pregătească un compromis pentru plenară dacă acest text este inacceptabil. Sigur că trebuie să mă alătur comentariilor doamnei Șerca și mă întreb dacă ați putea accepta propunerea aceasta. Că? Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e păcat că n-am reușit să întrunim consensul în rândul grupurilor politice, raportorii din umbră, și au făcut însă datoria, însă n-am reușit să convingem membrii grupurilor noastre. E păcat, dar după ce președintele și-a exprimat părerea personală, pot să spun că mesajul pe care îl transmitem conform acestui uh, vot este prea favorabil actualului regim. Și de aceea nu putem vota pentru un text uh, ca acesta. Ar trebui, deci, să ne mai gândim uh, la alte posibilități pe care le avem pentru a întruni consensul în plenară. Ar trebui, poate, să discutăm acest lucru. Propunerea de rezoluție, însă, deocamdată, nu întrunește parametrii pe care ni am propus. Deci nu putem să ne acordăm sprijinul pentru un text care nu este în conformitate cu principiile pe care ni le impunem și cu parametri stabiliți. Sigur că am făcut uh, tot ce am putut pentru a ajunge la un text care să se bucure de sprijin unanim, dar nu a fost posibil. Acest text însă nu reflectă poziția grupului nostru politic și așa că ne uh, utilizăm dreptul de a ne retrage sprijinul pentru acest text. Asta nu înseamnă că nu suntem gata să facem totul pentru a încerca să ajungem la o poziție a Parlamentului European care să reflecte poziția noastră și care să se bucure de sprijin în plenară. Deocamdată însă textul, așa cum se prezintă acum, nu poate fi sprijinit de noi. Gracias, eh, presidente. Bueno, hemos tenido múltiples. Mulțumesc, am avut foarte multe întâlniri ale raportorilor din umbră și, desigur, este dezamăgitor să auzim astăzi aici că aceasta este poziția PPE când, uh, în timpul negocierilor, mm, reprezentanții PPE ne-au spus că nu au nicio problemă cu acest uh, raport care urma să fie o contribuție constructivă pentru relațiile viitoare dintre Uniune și Iran. Ne-am concentrat pe alegerea unui președinte moderat și pe acordul de la Geneva și am uh, decis să o lăsăm mai mare cu problema nucleară, problema foarte controversată. trebuie să discutăm cu Iranul pentru respectarea acordului de la Geneva și trebuie ca Parlamentul European să aibă o poziție fermă în legătură cu anumite decizii ale Iranului. Dar trebuie să continuăm să subliniem importanța problemei uh, legate de respectarea drepturilor omului. Noi am crezut că am uh, ajuns la un compromis rezonabil și am discutat cu colegii la Strasburg în legătură cu ultimele modificări ale acestei poziții, dar se pare că va trebui să mai uh, discutăm pentru a găsi o poziție de compromis dacă PPE are această poziție. În orice caz, vom relua negocierile și sperăm să putem duce mai departe acest dosar. Multă lume vrea să ia cuvântul, însă nu vom putea să vă ascultăm pe toți pentru că oaspeții noștri deja au sosit. Dacă dacă raportoarea, coordonatorii sunt de aceeași părere, putem să considerăm că votul final nu a fost făcut cu succes. Și atunci grupurile pot, în pauza de prânz, să discute din nou și să votăm după aceea, după ce se depun și amendamentele de la PP și să votăm din nou. Dar dacă nu este așa, dacă nu toate grupurile sunt de acord, atunci uh, această poveste se încheie aici. Și, uh, domnule Salafranca, Eh, nosotros hemos votado este texto. No podemos decir que no. Mulțumesc, noi am votat asupra acestui text, nu putem spune că n-am votat. Am votat și l-am respins. Deci, în numele grupului, pot să vă spun că putem încerca să ajungem la, un, la o înțelegere, dar dacă nu ajungem la o înțelegere cu toate grupurile politice, atunci am putea avansa un text către plenară pe care să-l votăm. Dar dacă n-am ajuns la un acord, înseamnă că n-am ajuns la un acord. Deci nu a fost uh, o majoritate suficientă pentru a sprijini o anumită poziție. Prefer să căutăm, și vorbesc în numele grupului, în continuare un consens. Suntem pregătiți și noi să facem uh, tot ce putem pentru a ajunge la un acord însă nu putem să ne prefacem că nu s-a votat. S-a votat și textul a fost respins. Trebuie să recunoaștem acest lucru și acum trebuie să lucrăm în continuare pentru a găsi un text de compromis care să fie acceptabil pentru toate grupurile politice și care să fie transmis plenare. Este o soluție care cred că ar putea să funcționeze. Dacă nu există un consens, atunci lăsăm lucrurile așa. Da. Deci dacă înțeleg eu bine, vă propun să uh, încercăm ca uh, să se găsească un text acceptabil pentru toate grupurile și să votăm în 31 martie. Dar dacă nu se găsește un text comun, atunci nu mai votăm, nu mai votăm din nou toate amendamentele. Votăm doar dacă este o propunere comună din partea tuturor grupurilor. Sunteți de acord? Bun, atunci așa facem și uh, vă rog frumos să faceți eforturi. Este o încercare neobișnuită, dar suntem la sfârșitul perioadei de mandat și deci uh, votul trebuie să aibă loc în plenară în aprilie 2, nu la mini-plenară. Bine? Bun. Deci, încercăm și uh, sperăm să avem un text pe care să-l putem susține până la votul final. Mulțumesc! Trecem acum la domnul Sarius Volski. Just breaking news, Russian Duma vote. Vreau să vă dau o știre de ultimă oră. Duma Rusiei a votat anexarea Crimeei la Rusia și de aceea vreau să propun ca toți membrii Dumei să fie trecuți pe lista de sancțiuni. Da, am putea să urmăm acest fapt, domnul Preda. Il y a une malheureusement, parce que la presse russe. Se pare că nu este singura veste se pare că se cere de asemenea anexarea Transnistriei la Rusia în această dimineață. Diese Information, wie I think we have also to say that the legal annexation Trebuie să spunem de asemenea că anexarea este ilegală. Cred că acest proces va dura 2 trei luni și de aceea cred că trebuie să încercăm de asemenea să utilizăm canalele diplomatice. Okay, then let's wage war sau atunci să declarăm război, dacă vreți. I think nobody was that. It's to say just no and continue that, I think Britain should perhaps use... Poate Marea Britanie ar putea să utilizeze mai bine semnătura memorandum, care nu a reprezentat însă o garanție. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße unsere Mit Dragi colegi, dragi colegi, doresc să-i urez bun venit domnului Ahmar Almar Al-Garba, președintele Coaliției Naționale a Forțelor Siriene Revoluționare și de Opoziție, cu ocazia împlinirii a trei ani de la începutul Revoluției în Siria. începutul Revoluției Pașnice din Siria. Domnule Al-Jarba, tragedia din Siria nu are paralelă în istoria recentă și dorim să profităm de uh, prezența dumneavoastră aici ca să discutăm despre ce poate face comunitatea internațională ca să asigure încheierea conflictului și tranziția democratică către un nou guvern în Siria. Situația este extrem de variabilă și se schimbă foarte mult și uh, șansele de încheiere pașnică sunt foarte slabe. Conferințele Geneva 1 și Geneva 2 au dat greș, cel puțin până acum. Forțele de opoziție au fost slăbite foarte mult de uh, uh, luptele purtate pe plan intern și de uh, sufocarea de către regim. Se prevăd alegeri, nu se știe încă dacă Assad va candida, Parlamentul sirian a stabilit reguli pentru uh, candidații la președinție care ar trebui să permită uh, candidatului opoziției să uh, participe la alegeri. Însă, regimul nu cred că dorește să negocieze o tranziție democratică. Forțele de opoziție au declarat că orice solicitare de alegeri va însemna un punct de cotitură. Ce credeți că poate face comunitatea internațională? Ce părere aveți despre intențiile ONU de a face presiune asupra regimului Assad pentru revenirea la masa negocierilor la Geneva? Domnule Aljarba, aveți cuvântul. <coughs> Uh, صباح الخير شكرا لمن دعا إلى هذه الجلسة للتعبير Bună dimineața! Vreau în primul rând să mulțumesc organizatorilor care au pus la punct această întâlnire pentru a discuta Revoluția Siriană. Pe, 20, pe 18 martie 2011, exact în urmă cu trei ani, Revoluția siriană începea la Dara, atunci când uh, tinerii au ieșit în stradă pentru a scrie mesaje pe zidurile școlilor. Au fost arestați, uh, li s-au smuls unghiile și astfel a început uh, Revoluția din Siria. Acum exact trei ani. Sigur că sunteți la curent cu amploarea acestei catastrofe, acestei tragedii. În Siria, regimul uh, la putere este pe care să lanseze rachete și uh, bombardamente aeriene. Am mers la Geneva într-un spirit pozitiv pentru a ajunge la o soluție politică care ne-ar fi permis să începem o perioadă de tranziție în condițiile în care Bashar al-Assad nu ar fi făcut parte din acest acord. Dar pe parcursul prezenței noastre la Geneva și chiar după această reuniune, am asistat la uciderea a peste 5.000 de civili. Este de neconceput uh, desfășurarea de negocieri în timp ce asistăm la acest masacru sistematic am fost la Geneva după ce am participat la o altă întâlnire la Paris și am acceptat să mergem la Geneva. Dar dacă regimul responsabil de eșecul negocierilor este uh, tolerat de Uniunea Europeană, de statele membre, statele membre trebuie să ia poziție pentru a apăra populația civilă și pentru a furniza ajutor uh, umanitar, ajutor militar. Domnul Ibrahimie, trimisul special al ONU pentru Siria, și-a depus raportul în urmă cu trei zile în care a indicat că regimul al-Assad trebuie tras la răspundere pentru eșecul negocierilor. Secretarul general ONU, domnul Ban Ki-moon, a spus și el că candidatura lui Bashar al-Assad pentru un nou mandat la conducerea țării reprezintă anularea oricărei șanse de a ajunge la o soluție politică. Suntem astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră, pentru a vă pune la curent cu toate aceste lucruri și pentru a vorbi despre toate detaliile. Cerem Uniunii Europene să ne furnizeze arme antirachetă armament antirachetă pentru a ne putea proteja populația civilă. Ați asistat la cele întâmplate la Alep. Au fost lansate bombe care au vizat uh, apartamente, locuințe, au vizat populația civilă, au ucis copii și femei, îngropându-i sub uh, ruină. Ne trebuie, deci, armament pentru a ne apăra populația și pentru a combate armata aerului care ucide zilnic uh, oameni. Ați uh, asistat la această adevărată catastrofă umanitară uh, în uh, Siria avem peste 200 de mii de morți deja și Organizația Națiunilor Unite a estimat că populația dislocată reprezintă peste 9 milioane de sirieni. Foarte multe localități în uh, Siria au fost uh, distruse parțial sau total. Ne confruntăm cu greutăți în uh, îngrijirea răniților. Unele victime sunt deja handicapate pe viață. Avem mijloace foarte modeste și încercăm să facem tot ce putem pentru a furniza sprijin pentru răniți și pentru infirmi încercăm să exploatăm toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a îi ajuta pe sirienii din Siria, însă tragedia este de o asemenea amploare încât uh, resursele noastre sunt insuficiente. Vorbim uh, aici despre aspectul umanitar. Știți că Există zone în Siria complet încercuite unde nu se găsesc uh, alimente, apă potabilă sau medicamente. În uh, Siria, cei care nu au fost uciși cu armele sunt uciși acum prin înfometare. Bashar al-Assad a adoptat o lege care spune fie vă supuneți, fie muriți de foame. Asta este deviza lui astăzi, în secolul 21. Ceea ce ne ucide pentru a treia oară este tăcerea complice a comunității internaționale vis-a-vis -vis de această tragedie, de această crimă împotriva poporului nostru. Dorim de asemenea să spunem că tocmai am, cred că este nevoie de un mare volum de ajutoare umanitare și ne dorim adoptarea unei rezoluții a Națiunilor Unite în virtutea articolului 7 pentru a identifica culoare de acces pentru convoaiele umanitare. Ne dorim o măsură obligatorie în virtutea articolului 7, astfel încât toate milițiile înarmate și toate grupurile străine înarmate prezente în Siria să fie obligate să părăsească teritoriul țării. Regimul sirian a permis să uh, permite și chiar uh, îi primește cu brațele deschise pe mercenarii din uh, Hezbollah, pe mercenarii din Irak și pe mercenarii din, proveniți din garda republicană iraniană. Există mercenari Al-Qaeda în în Siria care militează pentru instalarea unui uh, stat islamic în uh, Irak și Iordania. E vorba de organizații teroriste care beneficiază de sprijin logistic furnizat de către regimul la putere. Ne luptăm cu aceste organizații teroriste de patru luni încoace și am reușit să eliberăm uh, Alepul, Idleb și alte localități, am reușit să învingem aceste organizații teroriste, deși aceasta beneficiază de sprijinul regimului. Luptătorii noștri să, eh, adică combatem aceste, ne luptăm cu acești mercenari teroriști uh, cu forțe, trupele regimului și cu mercenarii uh, irachieni și ai Hezbollah. Este un adevărat război pe care îl ducem pe trei fronturi și avem și noi dreptul să beneficiem de un sprijin uh, necondiționat, umanitar și militar am venit aici să ne expunem cerințele, solicitările și pentru a vă spune că dorim ca Uniunea Europeană să ne fie alături în această fază critică Coaliția Națională a Forțelor Siriene își dorește înființarea unui stat democratic în care majoritatea să guverneze, iar minoritățile să acționeze în opoziție. Ne dorim să putem proteja cetățenii noștri. Un, ne dorim un stat care să garanteze libertățile tuturor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Al Mulțumesc foarte mult, domnule Algebra, pentru această declarație la Comisia AFET. Aș dori acum să dau colegilor noștri posibilitatea să ia cuvântul. În primul rând, domnul Howitt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum uh, puteți vedea, suntem foarte bucuroși să-l avem alături de noi pe domnul Algebra. Vă urez un bun venit călduros din partea tuturor membrilor comisiei noastre din toate grupurile politice. Cred că nimeni dintre noi uh, nu uh, ar putea considera că uh, o reacție europeană sau internațională ar fi suficientă pentru această criză, dar cred că înțelegeți din reacția noastră că dorim foarte mult să vă ajutăm și să dăm dovadă de solidaritate. Aș avea trei întrebări, dacă îmi permiteți. În primul rând, e vorba de uh, impresii din interior despre negocieri. Le urmărim, sperăm să aibă succes și cred că nu pot decât să vă întreb, pentru că interesează pe foarte mulți de aici, din Parlament, dar și în general, ce părere aveți, ce informații aveți din interior? Uh, credeți că se va putea uh, face un mare progres în acest proces? Credeți că exercițiile diplomatice vor avea succes pentru că până acum nu au prea avut? Cred că e important să vă adresăm această întrebare. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre susținerea din partea Uniunii Europene pentru dumneavoastră ca grupare de coaliție. Cred că e cinstit să spunem că una din dificultățile din acest proces uh, nu este legată de ce reprezentați dumneavoastră personal, ci este legată de faptul că opoziția e foarte diversă și nu neapărat prea coordonată. Ați fi de acord să spunem că ar fi necesar să se producă o tranziție în această țară? Eu nu cred că e ideal, dar cred că este realist pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră. V-aș ruga să comentați această idee și cel mai mult m-ar interesa să ne spuneți dacă considerați că diplomația, că sprijinul financiar, că susținerea logistică pe care vi le acordăm ca coaliție de opoziție sunt suficiente. Pentru că am ascultat ce ați spus în această dimineață despre arme, e clar că e un subiect important și la comisia noastră, într-adevăr, se știe că nu, Uniunea Europeană nu a acționat pe această parte. Dar vă întreb ce părere aveți facem suficient, putem face mai mult, în cele din urmă, vă rog să fiți cât se poate de cinstit cu noi atunci când vorbiți despre jihadiști, despre cum i-ați numit dumneavoastră uh, simpatizanți Al-Qaeda, care sunt și ei amestecați în opoziție. Și cred că cei din Parlament și din Uniunea Europeană vă vor fi recunoscători dacă ne veți vorbi despre acest subiect, pentru că mulți dintre partenerii noștri se tem de acest lucru. E vorba de persoane foarte rele, foarte negative, care încalcă potențial drepturile omului și nu numai. V-aș ruga să ne dați ceva mai multe detalii despre cum vă puteți asigura că nu se întâmplă așa ceva. Și vreau să vă urez oricum toate cele bune și mult succes și să vă mulțumesc pentru tot ce ați spus. Mulțumesc foarte mult, domnule Howard. Doamna Șache. Mulțumesc foarte mult. E important să continuăm să căutăm soluții, cât, indiferent cât ar fi de greu. Și mă bucur că avem ocazia să vă ascultăm. Aș dori să vă întreb ce părere aveți despre șansele procesului de la Geneva și cum priviți rolul dumneavoastră în acest proces. De asemenea, ce rol considerați că ar putea juca Iranul aici? Sunt persoane care consideră că nu poate să existe o soluție fără Republica Islamică, care susține pe luptătorii Hezbollah și regimul Assad. Alții cred însă că intervenția acestei republici ar uh, complica lucrurile și mai mult vă rog să-mi spuneți ce părere aveți. Aș dori să aud mai multe lucruri despre măsura în care extremiștii și grupurile jihadiste se dezvoltă și în ce măsură se uh, confruntă între ei și care credeți că va fi situația peste câteva luni, pentru că nu cred că putem vorbi despre un bloc jihadist unic. Sunt diverse grupări extremiste care sunt tot mai violente și care luptă și între ele ceea ce ne îngrijorează foarte mult, pentru că înțelegem că poporul din Siria este zdrobit de un regim uh, violent care nu tolerează niciun fel de opoziție și de acești extremiști care nu permit crearea unei societăți democratice diverse ca alternativă. Deci ne îngrijorează foarte mult acest subiect. Uniunea Europeană este unul din uh, contribuitorii cheie la uh, ajutorul umanitar. Sigur că regretăm faptul că atât de mulți cetățeni sirieni uh, sunt dependenți de ajutor acum. Poate că ar fi bine să ne vorbiți despre cum ajunge acest ajutor la oameni, ce mm, pârghii aveți dumneavoastră ca opoziție pentru a asigura accesul ajutoarelor în zonele unde este necesar. Cred că acestea sunt întrebările cele mai importante, dar orice veți dori să ne spuneți despre statele învecinate și contextul umanitar, Turcia, Iordania, Libanul, Orice informație este apreciată, pentru că prin aceste state trebuie să treacă asistenții umanitari și poate că așa vom reuși să ne punem la punct programele, dacă ar fi necesar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șache. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Atkins. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să-i urez bun venit domnului Al Jarba în această vizită. Avem o expresie în Marea Britanie care se referă la opinii politice diverse și anume spunem că ar trebui să fie privite din mai multe puncte de vedere. După cum spunea și Richard Howard mai devreme, încep să apară îngrijorări referitoare la persoane care ar trebui să fie aliații dumneavoastră. Îngrijorări legate de acest amestec al opoziției lăsând la o parte regimul Assad. Și vă rog frumos să vă referiți la acest subiect, l-ați menționat și cred că e foarte important. Și cred că trebuie de asemenea să tratați foarte ferm această problemă și foarte activ. Am observat recent că Rusia, în contextul sirian, dorește foarte mult să nu se intervină, ceea ce e foarte diferit de evoluțiile celelalte, actuale. E foarte interesant, azi dimineața am ascultat pe cineva care spunea că merită să luăm notă de faptul că uh, și China are o poziție foarte interesantă în uh, raport cu Ucraina. Mă întreb uh, ce se întâmplă la Consiliul de Securitate cu Rusia și cu China și mă întreb dacă aveți informații pe care le-ați transmis direct sau prin intermediul altora pentru a uh, face progrese de apropiere către China și dacă credeți că veți avea, ați avea succes sau că vă vor închide ușa în nas. Mie mi se pare că pentru a dizolva acest blocaj al negocierilor, ar trebui să găsim o abordare unică și diferită și mă întreb dacă nu cumva China este opțiunea. Mulțumesc foarte mult, domnule Atkins. Domnul Pöttering, fostul președinte al Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, domnule Algearba, mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost foarte impresionant ce uh, ne-ați spus și personal nu vreau să las niciun dubiu cu privire la faptul că regimul Assad uh, a depășit orice limită și că este necesar ca poporul sirian să uh, primească libertatea. Însă un scriitor rus spunea că atunci când dai uh, jos pe cineva de pe un piedestal, nu se știe cine îi va lua locul. Poate că următoarea persoană va fi și mai rea. fine, putem să spunem orice, însă acest regim e foarte vinovat. Creștinii au început însă să fie liberi în această țară. Am văzut la o, pe o biserică din Damasc o cruce aprinsă. Asta nu se întâmplă însă în nicio altă țară arabă sau se întâmplă în foarte puține țări arabe. Întrebarea mea este care este acum situația minorităților religioase a creștinilor din Siria și cum vor fi tratate acestea când dumneavoastră veți învinge, ceea ce sigur că vă doresc, însă nu-mi doresc ca fundamentaliștii să învingă, cei care vor să-i omoare pe creștini. Cum priviți dumneavoastră această chestiune? Mulțumesc, domnule Petering. Domnul Severin. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. V-am ascultat cu mare atenție. Și cred că am înțeles că considerați că soluția finală ar fi o soluție politică și nu o soluție militară la această criză. Aș dori să confirmați dacă înțeleg eu bine sau nu. Ar putea fi vorba de o soluție militară sau doar soluția politică e una valabilă? Și dacă soluția politică este cea valabilă sau dacă e cea mai bună cale de ieșire, atunci aș avea și o a doua întrebare. Care considerați dumneavoastră că ar fi soluția politică care să fie în același timp justă, fezabilă și sustenabilă? Pentru noi ar fi foarte important să știm ce părere aveți despre acest subiect. Și în ultimul rând, ce părere aveți care credeți că e cel mai mare obstacol până acum care a împiedicat procesul de la Geneva să ducă la soluția politică pe care o considerați dumneavoastră adecvată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Severin. Domnul Lansbergis. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, acest schimb de opinii. Aș dori să îmi spuneți, există acum progrese în ceea ce privește crimele lui Assad împotriva umanității. Arma chimică a fost folosită împotriva civililor care s-au opus regimului și foarte multe persoane, inclusiv foarte mulți copii, au fost uciși. Ce se întâmplă în instanțele internaționale? Dacă aceste căi naturale de atac au fost blocate la Consiliul de Securitate sau în altă parte, presupun că cel puțin opoziția din Siria nu poate să stea deoparte și cred că trebuie să conteste în numele democrației. Cum puteți permite așa ceva? Înțeleg că Rusia acoperă astfel de crime, ca cele ale regimului Assad, însă Rusia este atât de compromisă astăzi oricum în acest neo-totalitarism, încât această chestiune ar trebui discutată oricum. Crime la adresa umanității, arme chimice folosite împotriva civililor și a copiilor. Ce se întâmplă cu acest caz? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Lansbergis. Mai avem un coleg care dorește să ia cuvântul, domnul Tanner. Mulțumesc, domnule președinte. Cu doi ani în urmă am făcut un apel public în aulă cerând o uh, interdicție a zborurilor. Din păcate nu s-a făcut și cred că dacă s-ar fi făcut, multe vieți nevinovate ar fi fost salvate. Acum uh, am următoarea întrebare. Dat fiind statutul uh, pe care Rusia a reușit să-l dobândească în ultima lună, ca urmare a comportamentului său uh, față de Ucraina, credeți că această situație va afecta și modul de gândire la Washington sau în capitalele europene? În ceea ce privește subminarea sprijinului rus pentru Assad, dacă, de exemplu, ne-am gândit din nou la uh, o zonă de interdicție a zborurilor. Pentru că acest regim chiar este vinovat de uciderea de civili nevinovați în țara dumneavoastră. Și mi s-a spus că americanii care au capacități unice și misile de croazieră foarte evoluate ar putea să uh, afecteze grav uh, apărarea aeriană a lui Assad și să impună o zonă de interdicție de zbor dacă ar dori. Rusia a reușit acum nu numai să susțină regimul criminal al lui Assad, ci și să supere pe foarte multă lume din lumea liberă prin comportamentul său. Poate că acum ar fi momentul să ne gândim la sporirea presiunilor asupra lui Assad ca să-l aducem la masa negocierilor. Mulțumesc, domnule Tenac. Domnule Aljarba, acum aveți cuvântul pentru a răspunde colegilor noștri. <clears throat> Uh, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Doresc să mulțumesc tuturor persoanelor care mi-au adresat întrebări. În primul rând, în ceea ce privește reacția internațională și europeană la criză, oare a fost suficientă această reacție? Nu, cu siguranță nu a fost suficientă. Cred că constatați uh, cât de mare este amploarea catastrofei umanitare, cât de mare este amploarea ajutoarelor necesare și cât de mare este amploarea catastrofei politice și militare. Catastrofa este enormă. Știm că Uniunea Europeană a avut poziții lăudabile. Din punctul nostru de vedere, aici e vorba de o revoluție a libertății, dar și de o revoluție a fidelității pentru cei care ne-au ajutat și uh, vom fi fideli și vom fi recunoscători Uniunii Europene. Dar vă rog să știți că uh, acest, lucru, acest ajutor de până acum nu a fost suficient. S-au pus mai multe întrebări despre procesul de la Geneva. Aș dori să răspund printr-un singur răspuns. De ce a eșuat procesul de la Geneva? Știm că a eșuat. Cunoscând regimul criminal din Siria, știm că nu va accepta o soluție pașnică. Este vorba de un regim care își ucide poporul cu misile. E clar că nu dorește soluții pașnice. Nu am mai văzut regimuri atât de criminale. Un regim care își atacă proprii civili și care utilizează arme chimice împotriva propriului popor și comunitatea internațională ce a făcut? A adoptat o rezoluție internațională pentru uh, retragerea armelor chimice. Această rezoluție a fost adoptată, însă, în același timp, putem permite ca toate celelalte arme, cele convenționale, să fie folosite împotriva poporului sirian. În schimb, deci eliminăm armele chimice, dar permitem armele convenționale? Împotriva poporului sirian? Am să revin acum la subiectul Geneva. Obiectivul conferinței de la Geneva era să se creeze un guvern de tranziție sau un grup de tranziție un colegiu care să supravegheze alegeri unde să fie reprezentați și militarii și civilii și care timp de un an și jumătate sau doi să uh, supravegheze tranziția către alegerile democratice. Un uh, organ de tranziție, așadar, foarte important. un organ în legătură cu care să fie de acord atât opoziția cât și regimul sirian. Am spus europenilor, americanilor, arabilor și rușilor, le-am spus tuturor că regimul nu va accepta crearea unui astfel de organ de tranziție. Pentru că deviza regimului este Assad sau uh, distrugem toată țara. Nu există o alternativă, nu există o soluție politică pentru acest regim. Iar regimul nu ar putea accepta un organ de tranziție în care Assad să nu fie reprezentat deloc. S-a spus că se vor face presiuni de către ruși. Și am fost la Geneva, tocmai, însă știind că procesul de la Geneva nu avea să ducă la o soluție politică. Dar, pe plan mediatic, am câștigat la Geneva, pentru că am arătat că acceptăm rezoluția de la Geneva 1 și că acceptăm și soluția uh, pașnică. Deci acceptăm rezoluția Geneva 1, adică retragerea armatei și uh, permiterea manifestațiilor pașnice. Acestea erau revendicările noastre, consacrate prin Geneva 1. Noi am consacrat și am adoptat aceste rezoluții. Însă la a doua conferință de la Geneva am participat de asemenea și am arătat cum anume a respectat regimul niște uh, dispoziții scrise de Assad și cum ministrul de externe din Siria se adresa doar președintelui Assad în discursul său, pe când noi ne adresam întregii lumi, ne adresam poporului sirian. Așadar, am subliniat poziția intransigentă a regimului. Am fost la Geneva, am stat la aceeași masă cu reprezentanții regimului. Am făcut concesii, deși știam că publicul nostru și poporul sirian nu erau de acord ca noi să stăm la aceeași masă cu regimul sirian și să negociem cu regimul sirian. Însă am făcut-o și nu am mers la Geneva. O doamnă deputată a vorbit despre relațiile noastre cu diversele organisme și cu forțele integriste. Doamnă, vă rog frumos să știți că noi nu am mers la Geneva înainte de a consulta toate aceste grupări care reprezintă brațul nostru armat în Siria. Am intrat în dialog cu aceste persoane și am avut mandat de la toate grupările ca să le reprezentăm. Am mers la Geneva beneficiind de această susținere și uh, am uh, fost gata să acceptăm încetarea ostilităților. Dar ce s-a întâmplat la Geneva a fost că regimul a uh, refuzat toate aceste posibilități și a refuzat toate propunerile de la Geneva. Cam asta ar fi despre Geneva. Acum aș dori să vorbesc despre necesitatea de a reflecta la perioada post-Geneva. Ar putea avea loc o altă conferință, însă depinde foarte mult de regim și regimul nu dorește să coopereze. În ceea ce privește terorismul, s-a vorbit și despre acest subiect, a treia întrebare. الجهاديين إذا كانوا الأسد هو صوصات بصير الأشرار هذا يمكن سؤال أيضا أكثر من سؤال O altă întrebare. De fapt, au fost mai multe întrebări pe acest subiect. Se referă la extremiști. Avem o poziție foarte clară a, ați spus că uh, teroriștii au venit în zonele eliberate de forțele siriene libere. De un an de zile sunt pe cale de a prelua controlul asupra acestor zone sau asupra unora dintre aceste zone. Și noi facem uh, război cu acești extremiști. De peste un an. Extremiștii sunt uh, împărțiți în două categorii. Sunt unii proveniți din închisorile siriene, din închisorile regimului, care au fost uh, trimiși în Irak în perioada prezenței americane și britanice în Irak pentru a arunca explozibili și așa mai departe. Acești prizonieri au fost eliberați tocmai pentru a uh, acționa violent în interiorul Siriei. Cea de-a doua categorie sunt proveniți din exterior, e vorba de partizanii Al-Qaeda care au venit chiar și din Europa. Trebuie să știm cu toții și să știți cu toții că noi am combătut acești extremiști. Iar uh, regimul care ne-a atacat nu a combătut niciodată acești extremiști, deși noi uh, întotdeauna am uh, combătut extremismul. Până la sfârșitul anului trecut s-a lansat o luptă foarte violentă cu acești extremiști la Eleb, la Halab și în alte părți. Așadar, acest război este cunoscut de toți și uh, martiri s-au sacrificat în acest război. Deci am acoperit toate aceste aspecte și de asemenea i-am combătut și pe ruși, care sunt cei mai mari aliați ai regimului și ei știu foarte bine că noi am început războiul împotriva terorismului. Trebuie ca noi, noi toți, noi sirienii, dar și dumneavoastră din Uniunea Europeană, trebuie să combatem aceste două organizații teroriste, și anume uh, organizațiile islamiste din Irak și din Liban. Și trebuie, în primul rând, să combatem regimul, pentru că regimul lui Assad este de vine, această familie coruptă care a comis uh, atât de multe violențe la adresa poporului sirian. Trebuie să încurajăm crearea unei noi Sirii se vorbește de minorități, se vorbește de creștini. Eu personal vin dintr-o zonă unde creștinii sunt majoritari. E vorba de orașul Cameșli, unde sunt creștini, creștini de toate riturile, E vorba de un oraș construit de francezi în 1921. Acolo sunt catolici, sunt protestanți, sunt și ortodoxi. În acest oraș sunt uh, sirieni și asirieni. Și familia mea a primit, i-a primit pe toți acești creștini în orașul nostru. Și asta chiar înainte de nașterea lui, tatălui lui Bashar al-Assad și înainte de nașterea lui Bashar, bineînțeles. Eu am studiat în școli protestante. Din uh, școala primară și până la liceu, am fost întotdeauna în școli uh, administrate de creștini, protestanți și nu numai. Profesorii mei, la vremea respectivă, sunt încă în Siria și eu încă țin legătura cu ei. Am uh, trăit într-o regiune, într-o zonă, unde nu se făcea niciun fel de diferență între creștini, curzi, musulmani, într-o regiune pașnică și liniștită. Creștinii înaintea lui Bashar al-Assad, înaintea tatălui său, cum, cum erau? Nu aveau biserici, nu aveau cruci? Ba da, sigur că aveau și după plecarea francezilor în 1946 și uh, până în 70, care era statutul creștinilor? Care era situația lor? Trăiau foarte bine. Era pace în țară, era pace totală, au fost câteva uh, lovituri de stat militare, însă democrația a fost întotdeauna victorioasă și creștinii au trăit la fel de bine ca și musulmanii. Printre aceștia am avut președinții ai Parlamentului, chiar uh, unul dintre ei era creștin ortodox și uh, e chiar un adevărat simbol al Siriei. Este o persoană care a trăit foarte mult timp, a cărei familie trăia de mult timp în Siria și care uh, era împotriva prezenței uh, Franței în Siria. O altă figură de marcă este un creștin care a lăsat uh, o mare amprentă asupra istoriei siriene. Eu personal am fost la Damasc, am ieșit uh, după Revoluție la șapte luni de la Revoluție, de Paște și am mers la biserică în Vinerea Mare și l-am vizitat pe patriarhul asirienilor, al catolicilor și pe toți ceilalți patriarhi pentru a-i uh, felicita cu ocazia acestei sărbători. Așa era viața noastră. N-are nicio legătură nici cu Hafez, nici cu Bașar. Ce spun ei e o mare minciună creștinii pe vremea lui Assad uh, se spune că și-ar fi uh, însuși, însușit uh, terenuri. E adevărat că creștinii erau agricultori, însă regimul Assad a naționalizat terenurile, inclusiv industria, industria automobilă, de exemplu. Majoritatea creștinilor au emigrat către Um, Canada, către SUA, asta în anii 80. Toată lumea trebuie să știe că acest regim este foarte mincinos. Nu acoperă deloc minoritățile și nici uh, majoritățile. Sunt, uh, și acestea sunt protejate de democrație. Suntem într-o țară care respectă diversitatea, care totdeauna a combătut terorismul și suntem totdeauna pentru protecția acestei diversități. Pentru acest mozaic sirian, acesta este și uh, titlul, aceasta este imaginea Siriei moderne, minorități și majorități, altfel Siria nu poate continua. Totuși, constat că există o propagandă a regimului care a reușit să uh, obțină susținerea occidentalilor. Și vreau să vă atrag atenția împotriva acestei propagande, împotriva acestor minciuni. De trei ani trăim o comedie neagră. Toate minoritățile sunt reunite. Când cade o misilă, nu face nicio diferență între arab și curd, între creștin și musulman. O misilă ucide pe oricine, fără niciun fel de diferență între minorități și majorități. Și avem probe și dumneavoastră la ora actuală vă aflați în fața unei mari crime. 11.000 de prizonieri au fost uciși în aceeași închisoare. Aveți imagini care dovedesc acest lucru. Și am mai spus-o. Cu 48 de ore înainte de Geneva 2 s-a întâmplat. Aceasta este una din crimele acestui regim. Uitați-vă ce face acest regim. Hmm. În ceea ce privește problema Chinei. Ne-am întâlnit cu reprezentanții chinezi între ei și aceasta în urma discursului pe care pe care l-am ascultat, am întâlnit cu ministrul afacerilor externe chinez. A fost o reuniune foarte utilă. S-a exprimat înțelegerea din partea Chinei pentru situație și și-a exprimat de asemenea și faptul că ideea pe care și-o făcuse despre opoziție până atunci era greșită. Am mai spus de asemenea că discursul președintelui Bashar uh, este greșit, este foarte nociv și discursul opoziției este foarte constructiv și a lansat un apel și o invitație către noi pentru ca să venim uh, în uh, vizită în China și voi răspunde foarte repede la această invitație. Avem relații foarte bune cu chinezii și cu responsabilii chinezi. În ceea ce privește întrebarea care s-a pus în legătură cu Iranul, Iranul a fost invitat, cel care a acceptat comunicatul de la Geneva, deci Geneva 1, prima conferință, este cel care primește o invitație. Dar dacă o parte refuză comunicarea de la Geneva 1, deci uh, rezultatul acesteia nu poate să uh, participe și la Geneva 2, iar Iranul nu a acceptat acest comunicat. Iranul a participat la violențele care s-au comis în Siria, la omorurile din Siria. Hezbollahul, care este o organizație teroristă, nu dorește să intre în Siria, dar se află sub presiune. Se află sub presiune din uh, partea iranienilor. Deci faptul că Hezbollah participă la războiul din Siria nu o face să beneficieze de popularitate în lumea arabă. Hezbollahul a participat la războiul împotriva poporului sirian și nu a acceptat pe deasupra nici declarația de la Geneva 1. Dacă Iranul dorește să contribuie pozitiv, atunci sigur că este binevenit. Suntem pozitivi, suntem uh, doritori ca Iranul să participe, dar uh, Iranul trebuie să facă uh, în așa natură încât să, ca reprezentanții gardei republicane și ai Hezbollahului să se retragă din Siria, ca Iranul să accepte declarația Geneva 1 și noi nu suntem împotriva participării Iranului la reuniunile de la Geneva 2. În legătură cu uh, forțele opoziției și dacă ne-ați întrebat dacă controlăm aceste forțe ale opoziției, da, bineînțeles că le controlăm. Am venit la Geneva mandatați fiind tocmai de aceste forțe la fața locului și suntem gata să transmitem ajutorul nostru tuturor zonelor eliberate. Toate grupările de luptători uh, la fața locului au fost arma noastră pentru a combate terorismul și regimul uh, Bashar și acești combatanți, acești luptători vor fi cei care vor uh, aduce și ajutor populației noastre chiar pe teritoriul Siriei. Am vorbit și despre Geneva încăpățânarea regimului reprezintă primul obstacol împotriva negocierilor de la Geneva. Se impune de aceea întrebarea dacă o soluție militară nu ar putea fi o variantă, dar bineînțeles că nu este așa. Soluția trebuie să fie politică și, până la urmă, soluția trebuie să se găsească pe acest plan, însă în momentul de față există două linii paralele, există o cale de acțiune militară și una politică. Și se știe foarte bine că dacă nu se exercită o presiune asupra regimului, nu vor uh, avea loc soluții politice. În momentul în care s-au folosit armele chimice în văzul întregii lumi, eu uh, am fost în contact cu ministrul afacerilor externe în străinătate și cu John Kerry. Însă, în timp ce Statele Unite și Franța și Marea Britanie au reușit să amenințe cu o lovitură militară acest regim pentru a-l pedepsi pentru folosirea armelor chimice, guvernul a fost gata să renunțe la armele chimice. Aceasta este dovada că acest guvern nu cunoaște decât limbajul forței Ceea ce se bazează pe forță funcționează și întotdeauna se va baza pe forță. Deci ne aflăm aici în fața a două linii de acțiune, una politică și una militară. Linia de acțiune la fața locului trebuie să susțină forțele opoziției și coaliția, pentru ca să putem să obținem o adevărată soluție politică. Noi suntem pentru o soluție politică. O terăime din această țară a fost distrusă și trebuie de aceea să găsim cât mai repede o soluție politică. Dar trebuie să dispunem de asemenea și de forță pentru ca să neutralizăm forțele aeriene siriene dacă cu adevărat vom putea face o presiune eficientă asupra orașului Damasc, atunci veți putea găsi în fine o soluție politică. Dar vrem să asigurăm pe toată lumea, spunând că nu trebuie să vă fie teamă ca armele să intre pe mâna teroriștilor sau extremiștilor din Siria, suntem în stare să-i combatem pe acești teroriști, acești extremiști. Nu vor putea să acționeze liber pe scena internațională. Prezența lor va fi exclusă. Adevărații revoluționari care au, s-au opus lui Bashar al-Assad vor fi cei care vor fi prezenți și la fața locului, așa cum am uh, spus-o și înainte, că am lansat deja războiul împotriva uh, statului islamist și nu vom permite de asemenea să ni se fure revoluția. Noi vom uh, fi responsabili de ceea ce am declarat și ceea ce am făcut. O adevărată alegere, alegere adevărată, adică cu urne ca de obicei, care să fie, o alegere o, să fie alegeri corecte, nu vor putea ține de diferențele etnice, de diferențele comunitare, dar dacă uh, cei care susțin uh, aceste comunități vor fi pentru ca rezultatul uh, să fie um, să se vadă la urne, atunci noi suntem pentru ca toată lumea să participe la alegeri și pentru o alegere democratică în general o soluție politică reală și corectă ar trebui să fie cea care are prioritate. Suntem de acord cu uh, concluziile de la Geneva. Am acceptat crearea unui organ care să se ocupe de tranziție, care să includă persoane moderate, persoane uh, cumpătate, care sunt acceptate de către regim și de către noi, care să participe la această etapă de tranziție pentru a reuși să ajungă la o Sirie nouă după alegerile democratice. نحن في سوريا كما قلنا أن حجم în Siria, după cum am mai afirmat acest lucru, suntem confruntați cu o catastrofă umanitară. Bineînțeles că un embargo aerian nu este o chestiune la care am putea să ne gândim ca și soluție. O zonă de excludere a aeriană nu este o variantă, nu este o soluție. Am cerut acest lucru însă atunci când ne mai aflam încă la primele etape ale acestui conflict. E vorba însă de liniștea complice a comunității internaționale care a înrăutățit situația. Astăzi avem nevoie de arme pentru a putea face față armatei aeriene. a guvernului. În ceea ce privește aspectele umanitare, vedeți că există foarte multe victime, foarte multe persoane asasinate de către printre prizonieri, de exemplu, dar și persoane care au fost omorâte în afara închisorilor, femei, copii. Femeile au jucat un rol esențial în această revoluție siriană, au jucat un rol eroic. Bineînțeles că poate că nu s-a pus destul în valoare jocul, rolul pe care l-a jucat uh, femeia. Am vizitat uh, orașul Ara, în sudul Siriei, care a fost și primul oraș în care a născut, uh, s-a născut Revoluția noastră și am participat la rugăciunile de la o sărbătoare musulmană. În cadrul acestei vizite m-am întâlnit cu o femeie care stătea în fața copilului său, uh, care era întins pe jos și cu picioarele rupte. Ambele picioare fracturate. Această femeie mi-a spus, am doi sau trei copii care au murit martiri în această revoluție și am un al patrulea copil care este rănit. Este un preț de neînchipuit pentru democrație. Aceasta este o istorie adevărată pe care vă relatez aici. Este vorba de o femeie care a acceptat ca copiii ei să moară pentru libertatea țării noastre, pentru Siria. Acesta este rolul pe care l-a jucat femeia în conflictul din Siria. Mama. În ceea ce privește democrația, eu am devenit președintele coaliției noastre după alegerile care s-au organizat și încercăm să dăm, dăm un exemplu. Avem un președinte, vicepreședinți, un secretariat general, un comitet politic. Toți membrii acestor organe sunt aleși democratic. Acestea sunt principiile pe care dorim să le adoptăm în momentul în care vom redacta și Constituția noastră viitoare în Siria. Sper că am răspuns la întrebările pe care mi le-ați pus. E vorba aici de o oportunitate unică pe care mi-ați oferit-o pentru ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră, așadar, membrii în Comisia AFET. Considerăm că Uniunea Europeană este aliatul nostru cel mai apropiat și sperăm ca dumneavoastră să fiți de partea noastră și nu de partea asasinilor. Europa a fost întotdeauna de partea victimelor. Europa nu a susținut niciodată călăii și nu îi va susține niciodată. Aceasta este speranța noastră și vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru expunerile dumneavoastră. Suntem, bineînțeles, puternic de partea dumneavoastră, dar știm și că există posibilități reduse, există chiar anumite momente în care ne simțim complet uh, lipsiți de putere. Dacă ne uităm la câte victime au fost deja, câți refugiați uh, au existat deja în această țară, am fost, de exemplu, în Liban, uh, un milion de migranți, de exilați din Siria, familii cu femei, femei singure cu copiii care nu știu unde și-au pierdut bărbații. Este îngrozitoare această catastrofă, e o catastrofă umanitară care s-a abătut asupra țării dumneavoastră și de aceea sperăm cu toții să găsim în fine o soluție pașnică pentru ca oamenii din țara dumneavoastră să poată trăi în pace și vă urez numai bine în acest sens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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie... Doamnelor și domnilor, vreau să vă rog să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem un schimb de informare cu domnul James Moran, șeful delegației UE în Egipt, privind situația din Egipt. Situația din Egipt aflându-se acum într-un moment foarte critic. Noua Constituție Are puncte bune, foarte multe puncte bune pentru mine. Întrebarea care se pune însă este cea a implementării acesteia, atât în chestiunile politice cât și în cele de drepturile omului și dacă această Constituție poate fi pusă în aplicare cu adevărat din punct de vedere al conținutului sau dacă nu este decât o fasadă, o fațadă. Acesta pare să fie ideea principală. Știm că președintele Murții a eșuat de, în a răspunde la așteptările economice și uh, politice și sociale, nu a reușit să reprezinte decât o parte din populația Egiptului. Sperăm acum ca guvernul de tranziție să nu mai adauge încă o eroare, Mubarak 2 minus, ci să meargă cu adevărat pe calea democrației și către un stat de drept într-un stat în care minoritățile, precum și minoritățile creștine, să poată să-și găsească un loc și sperăm să se ajungă la o situație mai bună. Situația a fost îngreunată și de faptul că în Arabia Saudită, un stat din Golf și alte state aferente au uh, declarat uh, frăția musulmană ca o organizație teroristă, ceea ce uh, va avea probabil un efect și asupra evenimentelor din următoarele săptămâni și luni din cauza situației care este prezentă în Egipt în momentul de față, dar sperăm, sperăm însă ca alegerile să permită o societate pluralistă și să vedem cum uh, sunt, ce părere aveți dumneavoastră, domnule ambasador. Așteptăm părerea dumneavoastră despre această situație. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um... Domnule președinte și bună dimineața tuturor. Stimați eh, deputați, doamnelor și domnilor, o să fac tot posibilul pentru a vă da o privire de ansamblu despre situația de la Cairo. Cairo. Cerul de la Cairo este foarte rar eh, albastru, ca să spunem așa, și în momentul de față nici acum, deci nu este prea limpede situația. Avem o Constituție care a fost aprobată prin voci care exprimă voința poporului Campania pentru Constituție a fost boicotată însă de Alianța pentru Democrație, adică Frăția Musulmană, și de un uh, mediu, de un, climă, un climat uh, nu prea încurajator din partea mass mediei, de exemplu, pentru cei care lucrau pentru această campanie. Însă documentul ca atare este, domnule președinte, cred eu, destul de bun, adică conține câteva elemente pozitive. De exemplu, unele din previziunile pe care, pozitive pe care le-a putut îndeplini Egiptul cu privire la libertățile fundamentale și drepturile de egalitate de gen, uh, care însă mai trebuie și transpuse în legislație acum pentru ca să devină eficiente și trebuie să așteptăm ca un Parlament să fie ales, ceea ce se va întâmpla la câteva luni după alegerile prezidențiale. Și apoi vom putea vedea care este situația în ceea ce privește transpunerea în lege. Mai include, desigur, și mai multe măsuri cu privire la separarea de puteri în ceea ce privește um, limitările președintelui, un rol mai puternic al legislaturii, un control al executivului și odată ce Parlamentul va fi instaurat, va trebui să existe o marjă de manevră mai bună pentru o echilibrare a procesului de guvernare între cele mai multe brațe ale executivului și um, legislativului și, bineînțeles, să vedem cum va funcționa acest Parlament. Uh, mai mulți parlamentari posibili sau actuali sau foști ne-au spus cât de mult consideră că este important uh, ca aceste procese să se pună în mișcare cât mai repede. Constituția include de asemenea și măsuri mai controversate pentru noi, de exemplu, supunerea unor civili la procese militare în anumite condiții și nici nu face progrese în ceea ce privește influența armatei. Însă există foarte multe puncte care pot fi de ajutor pentru a reveni pe calea democratică. Acum însă toată atenția se îndreaptă pe alegerile președin... pentru președinte, prezidențiale, unde au existat uh, și deja câteva proceduri de plângeri. În momentul de față lucrurile rămân însă ca atare. Având în vedere termenele pe care le avem prin Constituție pentru președintele interimar, va trebui să aibă loc alegeri probabil prin mai, cel mai devreme. Halin Sabahi, care și-a uh, terminat prima rundă, care a terminat în 2012 cu 21%, și-a declarat candidatura, este deci în cursă și probabil că va fi și urmat de mareșalul Sisi, care este momentan ministerul, ministrul de apărare, dar uh, în ceea ce privește programele lor, platformă, nu se știe încă nimic, vom vedea când începe campania. Apoi uh, vor fi alegeri parlamentare și în care partidele politice din Egipt încep să acționeze din nou, pentru că timpul este limitat. Uh, se incluse însă și mai multe partide islamiste, bineînțeles că partidul um, Poziția frăției este neclară, nu se știe dacă uh, Um, se vor implica sau nu, un lucru este foarte clar, este că nu există în momentul de față prea multe șanse de reconciliere, chiar dacă anumite personalități uh, politice au uh, reușit să iasă din nou în public spunând că este nevoie să se reîntoarcă la procesul de negociere la un moment dat. Toate acestea se întâmplă, după cum știți, în, pe fundalul noilor amenințări de securitate, mai ales a atacurilor teroriste chiar pe continentul egiptean. Există și proteste în străzi din partea alianței, dar și alte mișcări care sunt active, însă aceasta, bineînțeles, necesită un răspuns din punct de vedere militar sau prezenței de securitate. Uniunea Europeană a condamnat și chiar Parlamentul European a condamnat orice formă de terorism și de violență și vom face acest lucru în continuare. Există motive de îngrijorare, însă, atât în ceea ce privește efectele acestor mișcări în Egipt, dar și în Europa și în lume Totuși, peisajul rămâne destul de turbulent și uh, atacul asupra uh, autobuzului de turiști uh, în care și-au pierdut mulți oameni viața acum o lună au, a marcat într-adevăr un jalon în această campanie, arătând că are o importanță deosebită și afectează sectorul turismului, care este însă un sector esențial. Milioane de oameni depind de turism în economia noastră și uh, foarte multe cheltuieli care sunt legate de acest uh, subiect au fost puse în pericol. Trebuie spus foarte clar și că procesul politic trebuie să fie deschis pentru toți, să fie închis pentru toți cei care acceptă violența și trebuie să fie deschis doar pentru cei care acceptă principiile democratice, incluzând cât mai multe forțe posibil, nu numai pentru o tranziție bună democratică, ci și pentru o bună aplicare durabilă a securității în, pe teritoriul nostru. Cred că trebuie spus că populația își dorește în primul rând acest lucru, pentru că din ianuarie 2011 nu au trecut decât prin tur turbulențe. Am exprimat foarte multe îngrijorări, de asemenea, cu privire la drepturile omului. Chiar dacă există o clară idee că securitatea este o prioritate, anumite acțiuni au fost totuși destul de problematice din punct de vedere al drepturilor omului. Aceasta, de exemplu, referindu-ne la rezoluția recentă parlamentară și concluziile Consiliului afaceri externe de luna trecută. În ceea ce privește domeniile de care suntem foarte îngrijorați, procesele investigative au fost îmbunătățite din partea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. Trebuie făcute eforturi ca să se îmbunătățească, dar rămân de mare îngrijorare, de exemplu, procesele împotriva jurnaliștilor, sentințele care au dus la protest, de exemplu, pe străzi, pe care noi le considerăm excesive. Desigur, și condițiile de detenție, care sunt în continuare o problemă majoră, nu numai pentru islamiști, ci și pentru unii dintre uh, care fac parte la, din mișcările seculare. Stavros Lambrinidis știu că vă informează despre ceea ce se întâmplă. A fost la Cairo, de fapt, acum câteva săptămâni, discutând despre aceste chestiuni cu personalități cheie ale guvernului, dar și cu societatea civilă și împreună cu misiunea Uniunii Europene de la Cairo, noi urmărim oricum toate evenimentele din zonă în timp real. Vreau să amintesc, domnule președinte, și faptul că ați făcut referire la creștini. Cred că în această problemă putem spune că situația creștinilor s-a îmbunătățit totuși în ultimele luni, după un an foarte dificil 2013 în ceea ce privește, de exemplu, arderea bisericilor creștine și așa mai departe. Cred că putem fi optimiști în ceea ce privește soarta creștinilor din Egipt pentru ca să fac și câteva referiri la politicile economice. Cred că există și acolo câteva semne încurajatoare. Numirea uh, unui ministru uh, premier uh, unui nou guvern de către premierul acum, de acum a dus la participarea la viața politică a unor personalități importante, mai ales foarte cu experiență în domeniul colaborării cu instituțiile financiare internaționale. Egiptul depinde foarte mult de cele trei state din Golf, dar nu este o variantă sustenabilă aceasta. De aceea cred că chiar și una dintre națiunile din Golf a spus acest lucru. De aceea, cu cât avem mai multe susțineri din punct de vedere financiar pentru a putea include noi variante de colaborare, este foarte bine. Sigur că întâi trebuie să trecem însă prin campania electorală declarațiile făcute de Asizi, vicepremier, de, vice, de premier și de către al, ministrul finanțelor au arătat că aceasta este direcția în care trebuie să meargă politicile financiare și în mod încurajator se poate spune că s-au făcut progrese în ceea ce privește, de exemplu, subvențiile pentru combustibil, care sunt 20% din bugetul uh, egiptean, aproape 10% din PIB și care impun într-adevăr presiune asupra dezvoltărilor economice. Mesajele însă sunt destul de coordonate și cred că este un semnalul pentru faptul că s-a început o conștientizare totuși în ceea ce privește acest subiect fiind nevoie de o reformă în domeniul acesta. Ministrul pentru administrație publice împreună cu ministrul finanțelor au făcut anumite declarații pentru prognoze mai realiste pe anul viitor, o creștere totuși care se poate întrevedea și se pare că există și o deschidere mai puternică față de politicile energetice. Toate aceste schimbări credem noi că merg într-o direcție corectă atunci când e vorba de reformă. Ministrii cu portofoliu economic, comerț, industrie, investiții și așa mai departe, toți și-au exprimat o dorință politică evidentă de a îmbunătăți climatul de afaceri care a suferit în ultima vreme foarte grav și um, se așteaptă și o lege a investițiilor care a fost adoptată acum de cabinet și este la oficiul președintelui. În momentul în care aceasta se va aplica, vom putea vorbi de o reinstaurare a, cert- a certitudinilor din punct de vedere economic. Foarte multe companii europene au suferit, mai ales cele care au fost implicate în privatizările trecutului. A fost tot felul de valuri de șoc prin comunitatea occidentală din cauza acestor schimbări și este bine că guvernul acum încearcă să redreseze această problemă. Dar uh, sigur că acesta este încă un moment prea uh, timpuriu pentru a putea face prognoze. Eu cred însă că în Egipt, în februarie 2012, cel puțin acum este al treilea premier, lucrurile de atunci așadar s-au schimbat și sper că ceea ce s-a lansat să poate să fie și finalizat în direcția bună. Trebuie să vedem ce se va mai întâmpla, dar direcția în care se merge, direcția spre reforme, este clară și mi se pare un lucru bun și cred că trebuie să fie încurajată această evoluție. A Au existat și evoluții din punct de vedere al politicii externe. Nu știu dacă avem timp să le trecem pe toate în revistă. Voi menționa doar câteva. Uh, Egiptul și-a reînnoit uh, relațiile cu Rusia. Au existat vizite la nivel înalt de ambele părți. Asta probabil în legătură cu uh, a, linia generală a politicii externe egiptene în lume. Uh, Egiptul încearcă să-și revigoreze de asemenea relațiile cu Africa din motive foarte bune, nu numai pentru faptul că este un jucător important pe continentul african, ci și pentru că e foarte important să repare relațiile cu Uniunea Africană. Etiopia se lucrează la construcția în comuna unui uh, baraj cu autoritățile de acolo. Egiptul, de asemenea, încearcă să consolideze relațiile în scopul obținerii de sprijin cu uh, entități precum Uniunea Europeană. Pentru moment însă europenii nu par interesați. Rămâne însă interesant de văzut, de urmărit cum va evolua situația în uh, lunile următoare și acum am să ajung la ce facem noi. După cum știți, domnule președinte, Uniunea Europeană uh, a fost solicitată pentru prima dată să mobilizeze o misiune de observatori pentru alegerile prezidențiale și aranjamentele de natură tehnică sunt uh, pe cale de uh, finalizare în capitala egipteană. Cerem o respectarea metodologiei uh, internaționale pentru alegeri, se monitorizează și campania electorală înainte de alegeri. A fost uh, foarte bine să aflăm atunci când Stavros a fost în uh, Cairo că ministrii importanți din statele membre, inclusiv din domeniul apărării, vor lua atitudine în sprijinirea unor candidați. Deci, uh, cu cât se confirmă mai curând data alegerilor, vom putea să uh, transmitem această misiune, această echipă. Faptul că ne angajăm astfel în uh, procesul electoral este un lucru bun și ar trebui să contribuie la consolidarea parteneriatului nostru și, aș spune, a respectului reciproc. Nivelul de angajament politic din partea înaltului reprezentant, Cathy Ashton, rămâne foarte importantă. Ea a fost uh, în vizită în Egipt de șase ore anul trecut. Câteodată cred că <laughs> frecvența acestor uh, vizite o îndreptățește să o cazez la mine acasă uneori, dar uh, trebuie să păstrăm acest ritm al relațiilor. Și avem tot interesul să strângem relațiile pe pentru uh, drepturile omului și pentru uh, continuarea sprijinului uh, financiar. Acest sprijin pare să fie eficient, ambele părți uh, par să procedeze de manieră matură. Ambasadele occidentale continuă să promoveze practicile democratice și sper că acest angajament va confirm, va continua pe viitor. Stavros uh, caută și alte uh, căi pe care ne putem angaja în ceea ce privește sprijinul și politica de vecinătate a Uniunii Uh, miniștrii de externe uh, din statele membre au uh, spus foarte clar că vom continua cu sprijinul procesului democratic și a societății civile. E foarte important că săptămâna trecută a fost prezentat proiectul politic pentru Egipt. Rata sărăciei a crescut uh, de la 21 la 2010 uh, la 26 la sută. E vorba în principal de tineri, de grupuri vulnerabile, femei, care suferă de sărăcie. Așa că programele noastre trebuie să se concentreze pe locuri de muncă, educație, dezvoltare urbană și rurală. Am uh, semnat unele programe deja și există planuri pentru mai multe activități de sprijin pentru grupurile uh, defavorizate. Există inițiative din partea băncilor de investiții din statele membre, a băncii europene de investiții. Cred că Comisia va prezenta un astfel de program foarte curând uh, în fața Parlamentului. În ceea ce privește comerțul și investițiile, este încă prematur să demarăm negocierile pentru un tratat de liber schimb, însă acest lucru este avut în vedere, studiem în continuare posibilități, posibilitățile. Există semnale încurajatoare din partea noului guvern și ar trebui să rămânem strâns angajați pe această cale. Domnule președinte, stimați membri, parteneriatul cu această țară din nordul Africii este foarte important pentru noi. La trei ani după Revoluție țara se confruntă în, în continuare cu uh, provocări uriașe pe drumul democratizării și a tranziției economice. Deși nu suntem întotdeauna uh, de acord, uh, cred că sprijinul nostru este foarte prețuit acolo. Parlamentul European uh, este un actor foarte important și ne dorim să vă vedem la Cairo în lunile, în lunile următoare, fie în calitate de observator electoral, fie în altă calitate. Mulțumesc. Domnul Salafranca. Mulțumesc. Sunt uh, încântat că domnul Moran a venit astăzi uh, aici pentru a ne face această prezentare Eu am uh, oferit să vizitez Egiptul de când a fost uh, înființat grupul de grupul operațional de către Serviciul de Acțiune Externă. Suntem acum preocupați de problemele economice care au decurs uh, din uh, criza egipteană. Deficitul uh, comercial este de 12% și nici nu e rău, ținând cont de situația din țară, însă nivelul sărăciei, creșterea nivelului sărăciei ne preocupă foarte mult. Vorbați despre investiții și despre vizita înaltului reprezentant care se concentrează pe problemele ce țin de drepturile omului. Domnul președinte a menționat uh, situația privind respectarea drepturilor omului în uh, Egipt și aș vrea să ne spuneți mai multe despre acest uh, lucru, dacă sunteți de acord. Cred că noul proiect de Constituție arată promițător. Misiunea europeană este um, una mai mult tehnică și nu e vorba încă de um, o misiune electorală. Mă întreb însă dacă aș putea, ați putea să ne spuneți mai multe referitor la această comisie tehnică ce va observa, va observa procesul uh, referendumului ele, uh, constituțional. și mă întreb dacă credeți că aceste alegeri uh, prezidențiale și apoi legislative vor fi într-adevăr uh, deschise, inclusive, dacă credeți că oamenii care vor fi aleși uh, vor avea într-adevăr o bază democratică. Aș vrea de asemenea să știu mai multe despre peisajul politic în preajma alegerilor, care este reprezentarea grupărilor islamiste, la ce vă așteptați, dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă pe teren înainte de alegeri. Sigur că Termenele vor fi fixate în Constituție, dar cred că e foarte important să aflăm uh, mai multe despre asta din timp pentru a putea să sprijinim procesul de tranziție politică și de refacere economică. Stabilitatea în această zonă este importantă pentru noi și încercăm să ne asigurăm că terorismul care a afectat uh, Egiptul va fi curând uh, eliminat. În, vreau să închei uh, urându-vă succes și mulțumindu-vă pentru activitatea dumneavoastră în această țară. Sigur am văzut uh, lucruri alarmante întâmplându-se acum în uh, Ucraina, lucruri care au distras atenția comunității internaționale de la Egipt, dar Egiptul rămâne o țară foarte importantă pentru noi. Și în lumina celor ascultate în această dimineață în legătură cu Siria, e clar că nu avem de ales și trebuie să vegem la această, uh, ca uh, Egiptul să parcurgă această uh, cale spre democrație. Mulțumesc! Doamna Unterbrock, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Moran, pentru această descriere foarte completă a situației din Egipt. După cum știți, ultima mea vizită în Egipt a avut loc atunci când s-a înființat uh, grupul uh, de lucru și am uh, încercat să rămân la curent cu ceea ce s-a întâmplat acolo. O problemă de interes special, nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei, este situația din Sinai. Ați menționat acest lucru foarte pe scurt, ați spus că situația se înrăutățește Eu cred că o parte a problemei s-a datorat restricțiilor de securitate din cauza acordului uh, dintre Israel și Egipt. Și încă nu este posibil ca Egiptul să trimită în zona uh, trupe sau uh, efective de poliție suplimentare. Um, ceea ce se întâmplă în uh, Sinai este absolut inimaginabil și tratamentul uh, aplicat uh, emigranților din Sudan și Eritrea care încearcă să ajungă fie în Israel, fie în Egipt și care sunt luați ostatici de către triburile de beduini de acolo, sau bandele, aș spune, de beduini, care operează cu impunitate totală și o cruzime inimaginabilă. Întrebarea mea este dacă această problemă este o preocupare în Egipt sau nu și ce am putea să facem noi pentru a încerca să îmbunătățim lucrurile și să eradicăm acest fenomen. Asta este o întrebare pe care vreau să o pun, iar alta se referă la ceva ce ați menționat foarte pe scurt și dumneavoastră. E vorba de sensibilitatea față de subiectul finanțării activităților uh, ONG-urilor și v-aș întreba dacă s-a schimbat ceva în bine în uh, situația ONG-urilor internaționale care sunt active în Egipt și care sperăm vor rămâne active în Egipt. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule Moran, pentru descrierea completă a ceea ce se întâmplă în Irak, în Egipt. Eu și grupul meu suntem uh, destul de mulțumiți de felul în care situația s-a stabilizat și cred că noua Constituție uh, reprezintă un mare progres față de ceea ce exista înainte. Există, sigur, încă preocupări. Tocmai am văzut o știre. O instanță din Cairo a condamnat un polițist la trei ani de închisoare și muncă silnică muncă silnică. Deci uh, se pare că um, există o oarecare independență a justiției și asta este un progres, deși e clar că trebuie să menținem presiunea Trebuie să vedem uh, ce acuzații se vor aduce și lui Morsi. Și uh, am două întrebări, de fapt. Economia Ehm, oarecum turismul începe să-și revină acum, după ce știm că a existat o prăbușire catastrofică la un moment dat. Oricum, situația economică nu este deloc uh, roză în uh, țară în general. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre asta și vreau să știu de asemenea care este poziția um, pe plan extern a Egiptului în uh, lumea arabă Și vreau să, aș vrea să știu care este atitudinea uh, statelor arabe. Qatarul era un suporter uh, înfocat al cauzei Egiptului. Alte state din, uh, din Golf uh, sprijină uh, însă regimul militar. Credeți că aceste state arabe vor finanța grupurile islamiste din Irak sau aceste tendințe de finanțare a grupurilor islamiste vor fi ținute în frâu de către uh, grupul țărilor arabe. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, și eu pentru analiza situației și pentru perspectivele pe care le-ați uh, oferit pe termen uh, scurt și mediu. Am început să analizăm această situație, sigur, în urmă cu câțiva ani și s-au făcut progrese importante, dar uh, aș vrea să vă întreb nu atât ce credeți că s-a întâmplat, dar în legătură cu rolul pe care Uniunea Europeană l-a jucat în ultimii trei ani Cred că am investit foarte mult, începând cu grupul uh, de lucru înființat acum un an și jumătate. Am investit multă energie și eforturi pe lângă cele 6 miliarde. Aș vrea să știu de ce situația a evoluat așa cum a evoluat, dacă am fi putut face mai mult uh, în legătură cu Morsi, ce uh, s-a întâmplat ca el să ajungă în situația în care a ajuns. Și vreau să știu dacă credeți că parteneriatul de vecinătate va fi eficient sau este un concept care a eșuat și care trebuie regândit. Deci ar fi foarte util să știm ce credeți despre toate astea. Ne-am uh, redactat o rezoluție în februarie cerându-i doamnei Ashton să continue activitățile de mediere și vreau să știu dacă credeți că putem în realitate să ne aducem o contribuție pentru uh, profilarea viitorului acestei țări. Sigur că nu ne dorim să se repete istoria din Algeria, dar evident avem de-a face cu o țară imprevizibilă și niciodată nu știm ce se poate întâmpla de la o zi la alta, chiar dacă am avea un bol de cristal. Credeți că este posibil ca evenimentele dramatice să se, din Algeria să se repete după 20 de ani în Egipt? Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu trei întrebări. În primul rând, de fiecare dată când merg în Gaza, trebuie să trec prin Egipt, prin Rafa, și este un punct de trecere a frontierei destul de dificil. Dată fiind problemele cu frăția musulmană din Egipt și controlul lor asupra uh, uh, uh, Provinciei Gaza, aș vrea să știu ce se face în acest sens, pentru că aici Gaza este uh, dependentă în totalitate de Egipt. Mă întreb dacă ceea ce se întâmplă în Egipt, uh, adică mă întreb ce se întâmplă în Egipt, în Egipt vis-a-vis -vis de această regiune. Știu că există o minoritate foarte mică, dar există uh, voci în rândul, islamist, în rândul islamiștilor care uh, susține aruncarea în aer a piramidelor. Aș vrea să știu dacă aceasta este o zonă de preocupare pentru Uni Uniunea Europeană. În Egipt, practic, nu se simt atât de puternic efectele acestui fanatism în Egipt, așa cum s-au simțit în Libia, de exemplu. Și, în al treilea rând, aș vrea să elaborați puțin chestiunea uh, Nilului. Există foarte multe dispute pe tema apei din uh, Nil și cred că este o zonă care, o, o zonă foarte sensibilă. Problema ar putea pur și simplu să explodeze în viitorul apropiat dacă propunerile despre care se discută sunt puse în aplicare. Deci asta au fost întrebările mele. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Mă bucur să vă văd din nou. Uh, Relatările noastre confirmă motivele noastre de preocupare vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă în Egipt și observațiile mele sunt uh, foarte apropiate de cele ale colegilor. De asemenea, uh, salut invitația dumneavoastră de a ne implica mai activ în rezolvarea acestei probleme și aș vrea ca și doamna uh, Ashton să vină mai des în fața noastră pentru a discuta această problemă. Avem acum ocazia să uh, comentăm afirmația doamnei Ashton uh, chiar de după adoptarea proiectului de Constituție, că e o afirmație bizară în legătură cu poziția UE. Și am să citez, uh, ea spune că evenimentele au fost urmărite de către o misiune electorală europeană se felicită poporul egiptean și autoritățile responsabile de organizarea votului, care a fost foarte ordonat. Se spune de asemenea că nu au fost nereguli care să afecteze fundamental rezultatul votului și se regretă anumite întâmplări, anumite ciocniri violente care au dus la uh, decese de toate părțile care au uh, luat parte au existat evenimente care s-au întâmplat înainte de referendum, care ar trebui analizate de către autorități și se notează că există o amplă majoritate de voturi pentru, uh, ceea ce reprezintă un sprijin vădit pentru uh, actuala Constituție, ceea ce cred că e foarte important. Asta, asta este răspunsul nostru față de un sprijin de 98% pentru uh, referendum, de moment ce știm că oponenții au fost uh, intimidați, au fost uh, stigmatizați de către mass media. Cred că dacă punem această afirmație lângă sau în comparație cu declarațiile activiștilor care s-au implicat în ultimele luni în urmărirea acestui proces, și care spun că situația este mai gravă decât uh, niciodată. Dacă oamenii ăștia spun că n-a fost niciodată mai rău, atunci eu nu înțeleg sub nicio formă de ce uh, doamna Ashton a dat această declarație. Ce semnal dorim să transmitem? față de această declarație constituțională a lui Morsi. Nu înțeleg ce facem și vreau să înțeleg, pentru că am lucrat cu instrumentul de vecinătate european, încercând să acordăm flexibilitate, să ne asigurăm că suntem auziți de oamenii din aceste țări și că îi ajutăm pe cei care își doresc democrație. Lipsa de claritate față de uh, aceste lucruri și ne afectează credibilitatea, așa că vă rog să dezvoltați, fiindcă vom avea foarte multe alegeri în uh, viitorul apropiat aici în Egipt, alegeri prezidențiale, legislative și sper că contextul în care au loc aceste alegeri va fi luat mult mai în serios înainte să apară declarații privind rezultatul și participarea. Mulțumesc! Well, thank you. Thank you very much for a whole... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această serie de întrebări extrem de importante. Um, să încerc să vă răspund la toate în timpul pe care îl avem la dispoziție. Domnule Salafranca, în legătură cu vizita lui Stavros Lambrinidis, nu sunt sigur că ați vorbit recent cu Stavros. Oricum, cred că ține legătura cu dumneavoastră, cu toții, deci probabil că ar fi cel mai bine ca așa să și facă. A făcut foarte multe eforturi când a venit și ne-am ne întâlnit cu ministrul de interne și cu procurorul general pentru prima dată. În pe tema detenției. A făcut eforturi foarte mari, de exemplu, pentru a încerca să viziteze pe unii din deținuți. Aproape că am reușit, dar nu chiar. Încercăm să monitorizăm situația și pe viitor și sper să fie posibil, pentru că ministrul de interne ne-a dat un comunicat de presă în care spunea clar că, din punctul lor de vedere, sunt deschiși pentru vizite internaționale pentru deținuți. Noi continuăm să facem presiuni la nivel de ambasadori, și continuăm munca, la fel ca și Stavros. Asta aș vrea să spun pe lângă celelalte idei legate de angajament, legislație și așa mai departe. Apoi sunt de acord cu dumneavoastră că Constituția arată mult mai promițător din multe puncte de vedere decât uh, ce aveam în trecut. Votul, și aș dori să revin la ultimul punct din uh, declarație mai târziu, dacă îmi permiteți, uh, Votul privind Constituția, după cum ați spus, a fost uh, urmărit de o misiune de experți electorali. Nu am putut organiza o altă misiune la timp. Și uh, expertiza este în curs de desfășurare la ora actuală. Nu știu care va fi rezultatul, probabil că veți primi mai multe detalii. Însă misiunea a fost limitată, au fost doar câteva persoane. Este util și poate că ar fi bine să Vedem rezultatele, dar rămâne de văzut. Dacă alegerile vor fi inclusive și pluraliste, e greu de zis deocamdată. Cunoaștem un singur candidat acum, uh, domnul Sabahi. Probabil că va fi un al doilea candidat. Dacă se vor mai prezenta și alții, nu știu, poate. Unii cred că va veni cineva care va încerca să facă apel la uh, circumscripția islamistă. Dar uh, rămâne de văzut, deocamdată nu se știe reprezentarea islamică după alegeri. Sunt partide islamice foarte active, partidul nu, cred că îl cunoașteți, e foarte implicat în întregul proces, salafiții, și mai sunt uh, un partid sau două foarte active și care probabil că se vor implica. Lucrul cel mai evident este Partidul Libertate și Justiție. Probabil că se va implica și în alegerile parlamentare, dar deocamdată nu se știe, va trebui să vedem. În ceea ce privește situația suniților, cunoaștem rezoluția din 13 martie din acest Parlament referitoare la traficul de persoane. E o, e o chestiune care ne privește pe toți și pe statele membre și pe noi. Am avut multe discuții cu Consiliul de Afaceri Externe și cu mulți alții pe acest subiect și situația este extrem de complicată în acea regiune momentan. E foarte greu, în primul rând, accesul. E foarte greu să mergi la fața locului ca diplomat sau ca altceva și să vezi ce se întâmplă pe teren. Nu numai că e complicat, dar este și foarte periculos. Sunt multe grupări care operează acolo și care nu te poți juca. Dar noi vom continua să ne exprimăm preocupările. Am avut o discuție foarte lungă între ambasadori pe acest subiect. Cred că rezoluția e foarte bună, cred că se îndreaptă în direcția cea bună, dacă pot să spun așa, și vom continua. Dacă situația aceasta e legată și de Camp David, nu cred. Uh, cooperația între egipteni și israelieni pare să fie foarte eficientă. Aceasta este una din uh, chestiunile pe care le știm sigur. Sigur că mai sunt și alte probleme și nu toate sunt interne, sunt și probleme externe acolo, inclusiv europeni care intervin și nu uitați că timp de 10 ani uh, nu uh, a beneficiat de atenție peninsula Sinai. Forțele de securitate lucrează din greu, fac tot ce pot, dar uh, e nevoie de experiență în uh, mișcările contra-revolte, dar e periculos, e o situație dificilă. Situația ONG-urilor internaționale nu, sigur, nu este perfectă în niciun caz, E un ministru nou al solidarității sociale, foarte interesant, cred că îl cunoaștem mulți dintre noi. A fost numit săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Trebuie să vedem cum intenționează să uh, administreze toată această pletoră de ONG-uri. E o persoană care are foarte multă experiență de partea cealaltă, a baricadei, ca să spun așa, are realizări foarte impresionante în munca cu ONG-urile mai ales în domeniul social și economic, în ultimii ani, e o persoană extrem de sofisticată în ceea ce privește ONG-urile internaționale. Vom vedea dacă situația se va putea ameliora. În orice caz, urmărim. În legătură cu ce spunea Charles Tannock, situația este gravă. Într-adevăr, te rog să spui prietenilor tăi să meargă și la Luxor, să meargă și cu barca, pentru că 80% din bărci sunt parcate în fața palatului din Luxor. E o... E o uh, glumă în Egipt că costă 50 de lire să mergi cu o cămilă, dar acum te va costa 500 de lire. Situația e tragică. Comunitățile locale, satele mici uh, din regiune sunt uh, foarte grav afectate de retragerea turismului. Și în alte zone, Sharm acum a căzut de pe hartă cu totul după incidentele de la Taba. Provocările sunt imense și cred că ministrul turismului face tot ce poate. Este extrem de activ. O persoană foarte, foarte impresionantă și alții încearcă să reziste pe baricadă, dar este o chestiune foarte dificilă. S-au întâmplat multe, într-adevăr, în ultimii ani și uh, e clar cât de multe familii depindeau de turism. 9 milioane de locuri de muncă, 9 milioane de persoane. Al doilea angajator ca mărime din țară, ca sector. Deci, într-adevăr, turiștii nu se întorc și probabil nici nu vor reveni până când nu se va constata o restaurare a unei securități minime. Marea Roșie e o altă poveste, nu vreau să intru în detalii. JCC da, într-adevăr, e foarte important, vom continua eforturile despre frăția musulmană, nu știu ce să vă zic, dar par să fie destul de uh, izolați în cadrul JCC. Nu vreau să speculez în orice caz, dar e clar că există o scindare aici. Egiptenii au uh, dat înapoi o mare parte din banii primiți de la Qatar în timpul administrației Morsi. Și însă, au luat bani de la alte state din Golf pentru a plăti înapoi Catarului și relația cu Catarul e foarte grea pentru egipteni la ora actuală. Domnule Mian Mon, mulțumesc foarte mult pentru întrebarea strategică. Ce rol am jucat noi în ultimii trei ani? Eu sunt acolo din februarie 2012 și cred, dacă pot să fiu sincer cu dumneavoastră, am utilizat toate ipotezele. Dacă ne gândim la Catherine Ashton și la tot ce s-a spus despre reconciliere, noi am făcut tot ce am putut și ni s-a și cerut să facem tot ce am putut, de către toate părțile. Însă nu a mers, nu a mers din multe motive complicate, dar nu cred că puteam face mai mult. Poate că aveți alt punct de vedere, dar nu cred că puteam face mai mult. După cum spuneam Ramusa, dacă s-ar reveni în acel punct, ar trebui ca toată lumea să vrea, toate părțile să vrea. Și cu experiența pe care o avem, poate că am putea beneficia, am putea utiliza, de un astfel de, utiliza un astfel de moment în mod pozitiv. Ați făcut o comparație cu Algeria, dar situația e foarte diferită în Egipt, pentru că în Egipt frăția musulmană era, uh, avea o putere civilă și era la guvernare ceea ce cred că e foarte diferit față de situația din Algeria. Avem foarte multe de învățat, inclusiv din această experiență și mă opresc aici. Sir Robert, în legătură cu Gaza, situația nu e deloc mai simplă. Activitățile Hamas tocmai au fost interzise în Egipt, deși este interesant că egiptenii au fost implicați în armistițiul negociat. Cred că serviciile secrete erau de fapt implicate pe fundal și sunt foarte interesați de situația aceasta. Dar nu constat niciun fel de ameliorare. Cel puțin nu acum. Încă o dată, după alegeri, poate că vom uh, reuși să uh, ameliorăm situația. În legătură cu patrimoniul, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, dar avem și uh, în vedere un program de înfrățire, de exemplu și sper că acest program să demareze în ultimele două-trei luni. Am să vă țin la curent. Următorul punct e unul extrem de dificil. Egiptenii se simt amenințați și nu cred că e o surpriză. E vorba de uh, aprovizionarea cu apă potabilă în țară. Problema este că cooperările de tip win-win nu par să meargă în nicio direcție. Etiopienii nu sunt deschiși pentru alte angajamente. Cred că sigur vor exista întârzieri în construcția uh, digurilor și cumva însă acești doi parteneri trebuie să uh, reia cooperarea, trebuie să reintre într-un cadru de cooperare. Nu vreau să exagerez, nu vreau să folosesc această idee ca pe o scuză, dar poate că după alegeri va fi mai ușor ca Egiptul să progreseze. Aici, deocamdată, nu a făcut-o. Trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că există aici un potențial de rezultat negativ. Nu știu când va veni doamna Ashton, însă îi vom transmite mesajul oricum. Cu privire la referendum, sigur că rezultatul este așa cum este, dar nu uitați că a fost și un boicot foarte eficient acolo. Foarte multe persoane nu au votat, li s-a spus să nu voteze și organizarea a fost foarte bună. Pe de altă parte, cred că ce am spus uh, rămâne valabil. Cred că calificările sunt suficiente. Și cred că e important să studiem uh, substanța. Sunt probleme, sigur, dar sunt și zone cu mari progrese în Constituție, mai ales la drepturile omului și cred că trebuie să monitorizăm situația îndeaproape. Poporul egiptean a votat acum, iar acum depinde de instituțiile politice să uh, pună în practică Constituția. Deci, în ceea ce privește Parlamentul, sunt multe de făcut acolo în ceea ce privește cooperarea cu Parlamentul egiptean, în ca lucrurile să devină eficiente în acea țară. Și sunt foarte multe lucruri de făcut. În cele din urmă, legătură cu More for More, experiența din, din Egipt cred că ne arată clar că dacă dorești să ai o imagine clară, trebuie să o plasezi în context și să o aplici la modul inteligent. Nu la modul uh, de generalizare, ci trebuie să ai o perspectivă bine pusă la punct. Sincer, banii noștri sunt importanți, într-adevăr, însă suma lor este mult mai mică com, prin comparație, din golf au venit 17 miliarde în ultimele luni și probabil că încă 17 sunt uh, pe drum. Sunt granturi, dar sunt și uh, împrumuturi și tot felul de tipuri de fonduri, dar sincer trebuie să punem în perspectivă dimensiunea ajutorului nostru. Pe de altă parte, în unele zone am putea să avem rezultate mai bune dacă ar fi mai, dacă am fi mai eficienți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador Moran. Înainte de a încheia reuniunea din această dimineață, doresc să vă amintesc că după amiază vom începe reuniunea noastră în prezența directorului general al SEAE, domnul Leffler, la ora 3. Mulțumesc!